mi-a comunicat, uh, începând din 15 martie, retragerea sa din partea Parlamentului uh, European. Constatăm în temeiul uh, articolului 4 vacanța acestei funcții și am comunicat acest lucru autorităților competente. Începând din 5 martie 2015, am constatat uh, că domnul Urban Crespo uh, este uh, ales pentru a înlocui pe colegul anterior. Și poate din această dată să participe la toate sesiunile publice ale Parlamentului European. În sesiunea sa din 24 februarie 2015, Parlamentul a verificat